voturi. Încă un vot. S-a închis votul. Iată, 35 de voturi. A votat toată lumea. 33 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Aveți uh, cartonașul? Se adoptă raportul. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la votul pe un același proiect, dar aici ne referim la Lombardia și raportor este domnul Salvador Gariga. Avem șapte amendamente din partea colegului Dardan. Le acceptăm în bloc? Nu? Bun. Raportorul este de acord cu toate. Amendamentul 1 pentru Împotrivă. Împotrivă 1. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Liberalii. 8, 9. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Un vot împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, două împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 cu amendament oral. Aveți textul în față. Cine este pentru? Împotrivă. 8 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 a grupului liberal. Raportorul se opune, dar e caduc pentru că a fost adoptat 8. Votul final acum. Electronic. Are toată lumea cartela de vot, s-a deschis votul. Votați, vă rog. Încă un vot ne mai trebuie. Ne mai trebuie un vot, trezirea. S-a închis votul. 33 pentru, 2 împotrivă, 0 obțineri, se adoptă. Trecem acum la votul, raportul doamnei Catherine Trautmann privind semestrul european. Avem trei amendamente ale raportorului în bloc. Acceptați de data asta? Da. Cine pentru? Împotrivă? 4. Împotrivă abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 cu un nou aliniat din partea doamnei Carvaio. Am sărit peste 4. Amendamentul 4 al doamne Carvaiu. Cine e pentru? Raportorul de acord. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5 cu amendamentul oral al doamnei Carvaio, care spune which intern should they proper. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Avem 3 împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, electronic. S-a închis votul, a votat toată lumea, bun. 33 pentru, 2 împotriva obținere, aceeași majoritate. Felicitări, doamne Catrin Trotman. Ajungem acum la raportul Aider Gardia Zabal, cu un titlu foarte lung, nu o să-l citesc, că e mai lung decât votul până la urmă. Vă propun să votăm în bloc amendamentul 7, 2 și 5 care practic spun același lucru. Raportorul este de acord, fiindcă e autorul amendamentelor. Cine e pentru, împotrivă? Votăm electronic. Votați, vă rog. Bun. S-a închis votul. 23 pentru, 13 împotrivă, 0 abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Avem un vot pe părți, prima parte, pentru a elimina four member states whose cohesion policy allocations și așa mai departe. Cine pentru? Împotrivă. 11, 12, abțineri. Avem același raport de forțe ca înainte. A doua parte, vot privind prelungirea 2011-2013, cine e pentru? Împotrivă. Opt. Abțineri se adoptă cu aceeași majoritate aproape, cu o mică diferență. 9. Raportorului, cine e pentru? împotrivă, abțineri. Sunteți pentru sau împotrivă? Helga, tot pentru? Bun, reluăm. Cine este pentru amendamentul 9? Împotrivă. Abțineri. Avem deci o majoritate pentru. Amendamentul 1 al raportorului. Cine e pentru cu privire la titlu? Împotrivă. Liberalii și domnul Arton abțineri. Avem o majoritate pentru. La considerente avem amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă liberali, uh, abțineri, se adoptă. 10. GUE, compatibil cu 3. Raportorul e de acord, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Raportorului, cine pentru? Împotrivă, un vot împotriva, abțineri, se adoptă. 11 GUE, ca și înainte, compatibil cu AM4 și raporturile pentru. Cine e pentru? Aider și socialiști și GUE. Cine se opune? Majoritatea abțineri se respinge. 6 raportor. Aici nu votăm, se pare. Asta este votul final. 36, 37 de voturi. Deja ne întinde prea mult. Și cineva și-a introdus cartela, după care a scos-o. Aș vrea să știu cine. s-a oprit votul. 26 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Ultimul vot de raport. Raportul doamnei Utah Haug privind modificarea regulamentului referitor la agenția GNSS. În bloc. Sunteți de acord să votăm în bloc? În bloc, deci. Bun, deci avem un vot în bloc și votul final împreună. Sunteți de acord? Vot electronic. Să deschis votul electronic în bloc și final pentru raportul doamnei Haug. Așa e cu Iuta totul sau nimic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 pentru, 1 împotrivă. E cineva rău printre noi, 0 abțineri. Da, așa ni se garantează pluralitatea instituției noastre. Dacă nu, deja am dat în stalinism. Am terminat cu voturile pe rapoarte. Mai rămân o serie de transferuri pentru bugetul secțiunea 3 din 2013 PP-ul m-a informat că nimeni nu l poate înlocui pe Giovanni la via. Prin urmare, dat fiind că sunt președintele acestei comisii, o să vă prezint propunerile raportorului nostru. Dacă îmi dați puțin notele. Aveți prezentarea în cont B News 12 și 15 corespund voturilor privind transferul bugetar, privind uh, ajustarea la fondul de ajustare la globalizare. Deci propun să votăm în bloc pentru a confirma deja ce am votat din punct de vedere al fondului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Normal. Același vot ca înainte. Deci 12 și 15 se adoptă. În ceea ce privește transferul 20, Aici trebuie să notăm faptul că o rezervă pe care am pus-o pe porțiunea de buget 2013, așteptând informații ulterioare, poate fi ridicată. Am primit informații, raportorul a primit informații, e vorba de un transfer de 12,75 milioane de euro în angajamente și 7,5 milioane plăți. Cine e pentru? Împotrivă. Domnul Hartong, abțineri, se adoptă. Pentru Cred că putem să le votăm și pe celelalte. Se referă la aceeași procedură de ridicare a rezervei. Nu avem rezerve la rezerve. Conform raportorului, putem ridica rezervele pentru că am pus niște condiții care au fost îndeplinite. Pe 24, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum celelalte secțiuni Derek Vaughan este aici, așa că îi dau cuvântul. Yeah, uh, thank you, Chair. I have, uh, two... Mulțumesc, domnule președinte. Am două solicitări de transfer și cu permisiunea dumneavoastră o să le prezint împreună ca să mai economisim niște timp. De la Curtea de Conturi, în primul rând, un mix transfer de 145.000 de euro aproximativ. Au rămas niște bani pentru că mm, au eliberat câteva clădiri și chiria uh, este cea care a rămas și doresc să transfere aceste fonduri uh, într-o serie de linii bugetare pentru a achita plăți cum ar fi creșterea volumului de muncă mm, cauzată de aderarea Croației. Și aș recomanda, dragi colegi, să acceptăm acest transfer. A doua solicitare are legătură cu bugetul Parlamentului. Probabil vă amintiți că în buget avem o rezervă EMAS de 1 milion de euro și solicitarea este ca rezerva respectivă să poată fi transferată pentru a plăti pentru 5 chestiuni diferite. Îmbunătățirea Uh, instalațiilor pentru videoconferință, uh, care sigur că vor duce la economii și protejează mediul, apoi îmbunătățirea serviciilor de catering și pentru a revitaliza acele servicii. A treia solicitare este uh, gestionarea ecologică a deșeurilor, adică instalarea de coșuri de, pentru deșeuri reciclate în diferite puncte și apoi pentru vehicule electrice pentru transportul bunurilor. Încă o dată cu respectarea protecția mediului și economii pe termen lung. Și ultima chestiune este pentru achiziționarea de biciclete normale și electrice pentru personalul eh, Parlamentului și pentru membrii dacă doresc să le folosească. Acestea sunt cele cinci linii bugetare către care vor fi distribuiți cei un milion de euro în urma acestei cereri și vă sugerez încă o dată, dragi colegi, să fiți de acord cu această cerere. Mulțumesc! Biciclete, deci, ziceți, electrice pentru medri, membri și cele normale pentru personal. Domnul Harstong. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revenim puțin asupra viramentului de la Curtea de Conturi. Foarte scurt. 6 bară C bară 13. Acesta este uh, transferul de care vorbim. E o cerere de creștere cu 10.000 de euro sau 1.000 de euro pentru cafea. Mi se pare ciudat să consulți Comisia de Bugete pentru așa sume. Nu știu dacă e vorba doar de cafea, eu sper că e vorba și de băuturi mai energizante până la urmă, domnule raportor. Este o parte mică a solicitării de transfer. E vorba de 10.000 de euro și acoperă o serie de chestiuni, cum ar fi contractul pentru mașină de cafea și așa mai departe. Și uh, se sugerează și faptul că va exista o creștere a solicitării pentru băuturi, având în vedere verile fierbinți. Da, ideea este uh, că vorbim de 10.000 de euro și suntem consultați doar aici pentru că e vorba de un transfer, o soluționare de ordin tehnic. Nu avem de ce obiecta, fiindcă e vorba de o sumă foarte mică sub prag. Bun, da, domnul Hartung are dreptate până la urmă. Trebuie să fim foarte atenți cu modul în care uh, Um, etichetăm aceste solicitări de transfer. Cont. Contenu de cette... Uh, Apoi, transferul curții de conturi din această precizare pentru împotrivă. 3. Abțineri se adoptă. Apoi, pentru Parlament, pentru... Pentru biciclete, împotrivă. 1. Abțineri. Se adoptă. Serviciile Parlamentului ne-au trimis o cerere de transfer, însă este într-o singură limbă. Numai eu vorbesc această limbă și deci condițiile juridice nu sunt întrunite ca să putem trece la vot, așadar vom vota data viitoare. În ceea ce privește politica clădirilor, Monica, aveți dosare? Monica Holmeier? Abia data viitoare vom discuta despre acest subiect. subiect. Va veni ABE și atunci, dar nu, acum nu. Foarte bine. Am terminat voturile. Alors, je vous propose euh, de... Euh, Vă propun să îi dăm acum cuvântul domnului jurisconsult. Unde sunteți? Domnul Penera, nu sunt obișnuit cu sala aceasta mare pentru Comisia pentru Bugete. Aceasta este sala rezervată de obicei trialogurilor. Deci e puțin neobișnuit pentru mine. Ne aduceți o veste bună și ne veți explica acum despre ce este vorba, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru că ne-ați permis să comentăm această hotărâre importantă. Există o serie întreagă de uh, dosare bugetare care se uită prea repede. Primele litigii care au uh, pus sub semnul întrebării rolul Parlamentului se referau la chestiuni bugetare. În 79 am fost amenințați cu o cauză, au fost apeluri în 82-83, în 86 a fost o mare hotărâre și apoi uh, o um, hotărâre în uh, lipsă, în lipsa acțiunii, se referea la Consiliu și apoi încă o hotărâre privind soldul pozitiv sau negativ al bugetului, încă o hotărâre în 95 și acum iată o mare hotărâre sau cel puțin una de o importanță suficient de mare pentru că stabilește situația începând cu tratatul de la Lisabona. Aș dori să spun că hotărârea e ușor de înțeles, este scurtă, am să încerc însă să o rezum și mai mult. Prima concluzie pe care o tragem de aici este că președintele Parlamentului este în mod definitiv unica instanță care poate constata adoptarea bugetului. De unde a apărut acest litigiu? Vă amintesc că competența președintelui în domeniul bugetului datează din tratatul de la Luxemburg din aprilie 70, însă atunci semna președintele Consiliului. Începând cu 75, rolul acesta a fost preluat de președintele Parlamentului. Și de data aceasta, Consiliul contestă această realitate. Consiliul consideră că este, sau considera, de fapt, pentru că de ieri nu mai poate să considere, uh, că este depășită următoarea constatare. Am să vă citesc un citat din uh, hotărârea din 86. Președintele Parlamentului constată în, constată în mod oficial că s-a încheiat procedura bugetară prin adoptarea definitivă a bugetului. Și astfel, acesta conferă forță obligatorie bugetului atât pentru instituții cât și pentru statele membre. Prin exercițiul acestei funcții, președintele Parlamentului intervine printr-un act juridic propriu cu caracter obiectiv la sfârșitul unei proceduri caracterizată prin acțiunea comună a diverselor instituții. El adoptă acest act nu ca autoritate distinctă neprevăzută în tratat, ci în calitate de președinte al Parlamentului European. Consiliul pretindea că după tratatul de la Lisabona situația s-a schimbat. Într-adevăr, procedura bugetară este o procedură legislativă specifică. Ca să scurtăm uh, discuția, Procedura fiind una specifică însemna că îi corespundea și un act legislativ și că cineva trebuia să semneze acest act legislativ. Iar Consiliul nu considera că Parlamentul încheie sau semnează acest act și considera că atât președintele Consiliului cât și președintele Parlamentului trebuiau să semneze acest act legislativ. Articolul 314 alineatul 10, conform căruia Președintele constată adoptarea definitivă a bugetului, era încălcat, iar curtea a avut o poziție foarte radicală, iată ce spune curtea. Procedura bugetară nu este încheiată printr-un act semnat în comun de președintele Parlamentului și de cel al Consiliului actul, în temeiul articolului 314, este actul prin care președintele Parlamentului constată, după ce verifică caracterul reglementar al procedurii, că bugetul este adoptat definitiv. Acest act reprezintă ultima fază a adoptării bugetului Uniunii, ceea ce uh, conferă acestui act forță obligatorie. Încă o dată, în baza, în temeiul articolului 203 din fostul tratat. Deci, termenii corespund cu articolul 314. Acest act este adoptat de președintele Parlamentului ca organ al acestei instituții și deci acestuia trebuie să îi se atribuie. Este actul care conferă caracter obligatoriu bugetului pentru instituții și pentru statele membre. Este practic reluată hotărârea din 1986. Apoi, această chestiune este completată, să zicem, dar nu direct în mod cronologic, prin uh, extinderea acțiunilor președintelui. Ce face președintele atunci când constată adoptarea bugetului? Care este competența sa? V-am citit aici alineatele 50 și 51 și vă voi citi acum alineatele 66 și 67 din hotărâre. După cum urmează. S-a găsit un acord între Parlament și Consiliu privind conținutul bugetului pe exercițiul 2011. Aceste instituții aveau un diferent cu privire la uh, formalizarea acestui acord, însă asta nu l-a împiedicat pe președintele Parlamentului să constate adoptarea și finalizarea procedurii bugetare ceea ce a făcut ca bugetul Uniunii să fie definitiv adoptat. Și se continuă, doar președintele Parlamentului are competența de a semna acel document. Deci nu se pune problema de datoria de competență loială a președintelui Parlamentului. Iată deci că se verifică oficial aici respectarea procedurii bugetare. Se întrevede o concluzie de aici cu privire la natura bugetului. Ce este actul bugetar în sine? Aveam uh, elemente în 86, în 95 și acum avem elemente suplimentare care confirmă acest fapt și anume că bugetul nu este un act legislativ. Bugetul este un document contabil. Singurul act legislativ din toată procedura este actul președintelui. S-ar putea trage și o concluzie de aici, ce înseamnă toate acestea. Însă mai întâi am să vă enunț teza curții. Articolul 314 prevede o procedură legislativă specifică adaptată naturii bugetului, care constituie un document contabil în esență, care uh, conține prevederile privind veniturile și cheltuielile Uniunii. La acest document există și o anexă. După verificarea de către președintele Parlamentului a uh, respectării procedurii în conformitate cu articolele din tratat, la finele procedurii, președintele Parlamentului constată conform articolului 314 că bugetul este adoptat. Chiar dacă actul bazat pe articolul 314 rezultă dintr-o procedură legislativă specială, acest act, dată fiind natura bugetului, nu ia forma unui act legislativ propriu-zis în sensul Uh, articolelor 288 și 289 din tratat, însă respectă prevederile de la articolul 273 pentru că conferă forță obligatorie bugetului. Deci președintele nu adoptă un act legislativ, ci un act juridic, care este supus controlului curții. Doream să vă spun toate aceste lucruri pentru că în uh, ziua de azi este greu să mai înțelegem pe ce temei juridic se poate analiza cât de pertinent este un document contabil. Și am putea merge și mai departe, în baza acestei constatări. Nu știu dacă curtea a uh, evaluat bine cât uh, de departe bat formulările sale, însă asta se înțelege deocamdată și voiam să vă prezint toate aceste lucruri. Cred că, până la urmă, situația s-a uh, stabilizat. Consiliul nu mai dorea, practic, continuarea acestei proceduri. Pe scurt, aș vrea să spun că valoarea unei victorii se măsoară în funcție de valoarea eventuală a înfrângerii. Dacă acum am fi avut o hotărâre prin care se constata că președintele nu mai are competența de a semna autonom și de a da forță executorie bugetului și era trimis, practic, la ă, nivelul de grefier al acestui organ comun format din ă, Consiliu și Parlament și președinților, cred că ar fi fost o veste foarte proastă. După cum vă spuneam, această situație durează din 75 și e foarte bine că este așa. Modificările generate de tratatul de la Lisabona sunt modificări care apar, de fapt, pentru că Constituția nu a fost corect transpusă și astfel au apărut dezechilibre în acest concept și, practic, au apărut noțiunile de procedură legislativă ordinară, de procedură legislativă specială și dacă se face o analiză bine țintită, însă nu întotdeauna foarte uh, rezonabilă, se poate să se ajungă la concluziile la care ajunsese Consiliul. Însă, Lăsând toate acestea la o parte, vestea este una foarte bună. Aș dori și să mulțumesc uh, colegilor mei, Ricardo Pasos, Daniela Gauci, poate că vă amintiți de ea, acum este la comisie. Toți colegii noștri au făcut tot ce au putut. Serviciul juridic a susținut această teză. Încă din 2009 am semnalat Parlamentului că nu trebuie în niciun caz să uh, permită Consiliului să inducă în eroare pe președintele Parlamentului și acum suntem foarte bucuroși că am obținut confirmarea analizei noastre. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc! Merci, cher ami. Merci, cher ami. Uh... Mulțumesc, mulțumesc, drag prieten. Cred că trebuie să ne bucurăm de această victorie este rezultatul unei lupte politice și juridice desfășurate de Parlament de mai multe zeci de ani, iar în numele Comisiei pentru Bugete doresc să vă felicit, stimate prieteni, și să felicit tot serviciul juridic care a reușit să găsească argumentele corecte pentru a convinge Curtea de Justiție. Într-adevăr, se ajunsese într-o situație uneori chiar ridicolă, înainte de tratatul de la Lisabona, Consiliul, președinția Consiliului, îl lăsa pe președintele Parlamentului să semneze la sfârșitul votului în plenară. Însă, ceea ce ne permitea nouă ca după voturi să facem o fotografie de familie în plenară, iar președintele Parlamentului apărea în fotografie înconjurat de președintele Comisiei pentru Bugete, de raportor, de comisarul pentru bugete și undeva în spate pe o, o băncuță stătea și președintele Consiliului. După ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, am trecut într-o fază mai pitorească. Proiectul de buget era așezat în partea de jos a tribunei prezidențiale la plenară, în centru, și după ce avea loc ultimul vot, alegau și președintele Parlamentului și președintele Consiliului, făceau concurs care ajunge primul să semneze și nu se mai făcea nicio fotografie de familie. Practic se ajungea într-o situație penibilă. Acum însă iată că s-a restabilit demnitatea. Jean-Luc Dehan mi-a suflat că începând cu momentul în care în înțelepciunea sa curtea a făcut o analiză destul de surprinzătoare, dar suverană, prin care consideră că bugetul este un simplu document contabil, să știți că contribuabilii o să fie mulțumiți, în paranteză fie spus iar actul legislativ este reprezentat de semnătura președintelui. Deci, dacă aceasta este interpretarea juridică a tratatului, Parlamentul are un argument foarte puternic ca să arate că nimic nu justifică nici pe plan juridic, nici pe plan politic practica actuală a Consiliului de Ministri, în care Consiliul trimite parlamentelor naționale proiectul de buget al Comisiei și le acordă 8 săptămâni pentru eventuale avize referitoare la compatibilitatea cu tratatele sau cu principiul subsidiarității. Este celebra problemă a punerii în aplicare a protocolului 2. Nu știu dacă domnul jurist consult mai dorește să mai comenteze sau să ne prezinte impresiile sale. Protocolul 1, ca și protocolul 2, vorbește de proiectele de acte legislative. Stricto sensu, acum, într-un alt context, dar, în fine, tot contextul bugetar, ni s-a spus că aici nu e vorba de un act legislativ, pentru că actul legislativ sau actul juridic este cel constatat de președintele în exercițiu. Pe de altă parte, nu cred că ar trebui să evidențiem uh, exagerat uh, proastele practici ale Consiliului, pentru că Consiliul este limitat și de uh, termenul stabilit la articolul 114, 1 iulie. În fine, trebuie să știm că, după părerea mea, pentru că m-am gândit și eu la asta, va fi greu să impunem Consiliului o disciplină oarecare, pentru că, grosomodo, Consiliul face ce vrea nu ă, este un act care să ne deranjeze, deci aș zice că sunt într-adevăr proaste obiceiuri, însă cât timp nu se încalcă dispozițiile obligatorii de la articolul ă, uh, 114, nu cred că uh, sunt probleme și nu cred că această hotărâre va convinge Consiliul să își schimbe obiceiurile. Însă asta e. Mulțumesc. Practic, de toute manière, euh, le, le Conseil comme da, într-adevăr, Consiliul, ca și noi, trebuie să respecte niște termene foarte precise stabilite în tratat pentru adoptarea bugetului. Problema este, având în vedere calendarul, că practic am verificat cu toții asta de la aplicarea tratatului de la Lisabona, nu Consiliul de Ministri mm, pentru buget votează pe buget. Este o procedură scrisă. După 8 săptămâni ajungem în august. Miniștrii nu o să se întâlnească în august. Ministrii pentru buget nu vin uh, la Bruxelles nici în mod normal, cu atât mai puțin în august. E vorba de ambasadori care vor vota printr-un fel de procedură scrisă și proiectul de buget european nu va da naștere unei adevărate dezbateri politice, publice, la nivelul Consiliului de Ministri. Da, aveți dreptate, e o problemă politică de fond mai degrabă decât una juridică. Am menționat asta în primul an în care, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, și e o luptă care deocamdată n-a fost câștigată. O să încercăm să o câștigăm și noi și cei care ne vor urma în următorul mandat. Deci, pe plan juridic avem, uh, suntem mulțumiți, președintele Parlamentului este cel care semnează bugetul și noi, membrii Parlamentului, mai ales Comisia Bugete, trebuie să ne asigurăm că textul pe care îl semnează conține cifre a, care vin din partea noastră, nu exclusiv din partea Consiliului. Asta e dezbaterea politică deja. Pentru că am putea eventual uh, negocia, ei semnează, noi punem cifrele. Bun. Dragi colegi, vreau să mulțumesc jurisconsultului nostru și încă o dată să-l felicit. Mai rămân câteva puncte, dar putem să le parcurgem foarte repede, aș zice. În ceea ce privește cadrul financiar și acordul interinstituțional, nu știu dacă Jean-Luc vrea să ne spună ceva. După părerea mea, nu avem cu ce face o dezbatere prea lungă, deja ne informăm în mod sistematic, nu prea au apărut noutăți de la plenara de săptămâna trecută. Știți că am adoptat în plenară DAP 2, adică prima tranșă din cele 11 miliarde necesare pentru credite de plată suplimentare pentru 2013 și conferința președinților a hotărât să amâne pentru octombrie 2 votul final privind uh, partea juridică dimensiunea juridică a cadrului financiar multianual, adică regulamentul privind cadrul financiar, acordul interinstituțional și uh, decizia privind resursele proprii pe care suntem doar consultați. Având în vedere acest nou calendar, am solicitat din partea AFCO, raportor pe acordul interinstituțional, să își amâne votul. Am mers al alter chiar eu în AFCO în acest sens și având în vedere că ei pregătesc un raport care a preluat integral sugestiile făcute de noi. Deci, practic, lucrăm mână în mână cu AFCO. Azi dimineață am prezentat problema privind plățile atunci când am discutat bugetul pentru 2014 și dacă cineva nu are întrebări sau comentarii în plus, eu cred că putem încheia aici acest punct și sigur revenim cu noi informații începând cu săptămâna viitoare, când vă reamintesc, în aceeași zi, trebuie să vedem cum o să ne împărțim între noi sarcinile. Pe 26, săptămâna viitoare, avem COBU, întreaga zi. Nu, iată că doar după masă și dimineața reuniunea privind plățile. Bun, deci dimineața avem coordinatorii, apoi după masă reuniunea privind plățile cu Consiliul și Comisia și COBU care începe la 3 și jumătate după masă. Nu avem comentarii aici. Perfect. Aveți o întrebare, Helga? Când are loc reuniunea coordonatorilor? Iată că mi se spune la 10 și jumătate, de la 10 și jumătate la 12.30. E o întâlnire importantă, fiindcă e în principiu ultima reuniune a coordonatorilor înainte de votul pe amendamente care va avea loc pe 2 și 3 octombrie. Domnul Godmanis. Because we are talking uh... Dat vin că vorbim despre acest cadru financiar multianual, aș vrea să informez membrii Comisiei Buget în scrisoarea de follow-up de la începutul acestei sesiuni, unul dintre motivele pentru care am amânat votul este că nu doar proiectul de buget nu a fost prezentat și aprobat de Consiliu, dar există și discrepanțe destul de mari între cele două regulamente, între cele în coeziune și agri fac parte din trialogul care se ocupă de coeziune și am avut peste 70 de astfel de trialoguri tripartite. Astăzi va avea loc ultimul, dar mai are loc unul și săptămâna viitoare. După părerea mea, nu cred să ajungem la o soluție de compromis pe două cazuri cu Consiliul, rezervele de performanță și uh, condiționalitățile macroeconomice. Astăzi, în Consiliul Președinției, a explicat că nu va exista nici un compromis nici în Parlament. Deci, întrebarea este ce se va întâmpla cu acest CFM, cu votul, și cum vom răspunde în comisia noastră buget dacă vom continua să fim confruntați cu situația în care nu se va ajunge la un compromis, cel puțin pe una sau două dintre aceste regulamente numărul va rămâne același în trialogul pentru coeziune, ca și în acordul dintre Consiliu și Comisie în trialog. Dar în scrisoarea de follow-up a fost menționat acest lucru ca un obstacol și am vrut să vă informez că nu vom ajunge la compromis în cele două cazuri. Garantat. Și trebuie să ne gândim ce facem. Așteptăm până se face ceva la coeziune sau uh, Uh, facem, uh, parcurgem singuri, independent pașii. Un uh, problem politic. Într-adevăr, e o problemă politică majoră. Care e răspunsul? E bine, așteptăm. Să așteptăm? Da, vom aștepta până la obținerea unui acord final. Dacă dificultatea politică subzistă pe o temă majoră, dacă e pe o temă secundară, mai vedem. Dar de data aceasta vorba de un subiect major. Giovanni Lavia nu e aici, dar cred că alți membri Comisiei Agri pot să spună că există trei sau patru puncte importante și pentru ei. Sperăm așadar ca obiectivul și termenul uh, de, al zilei de miercuri din sesiunea plenară octombrie 2 să fie suficient de impresionant pentru toți participanții la trialog, așa încât să-i determine să obțină un compromis la timp. Președintele Schulz, conștient de întreaga dificultate a exercițiului, a anunțat că dumnealui este gata să sugereze președintelui Barroso și președinției lituaniene să organizeze un nou summit al președinților celor trei instituții pentru a încerca să deblocheze situația potrivit articolului 324 din tratat, în cazul în care uh, ar fi necesar, așa cum s-a procedat la CFM. Uh, acum, în ce privește cele două puncte pe care le invocați apropo de fondul de coeziune? În ce privește condiționalitatea macroeconomică? Așa cum bine spuneți, există poziții de principiu opuse între Comisie, Consiliu, respectiv Parlament. Însă, acest gen de temă, în ciuda aparențelor, poate permite mm, un compromis final. Putem să întrevedem acest compromis final. Și Sub rezerva performanței, indicațiile pe care le am este că diferența între 7% și 5% are un impact asupra creditelor de plată. Și în ce privește Consiliul, dar și Comisia, se consideră că acest lucru ar putea repune în problemă plafoanele de plăți. Ca atare, negociatorii noștri trebuie să analizeze acest aspect foarte îndeaproape. Pentru că, vedem bine, există două dimensiuni. Pe de-o parte, care este partea din fondurile de coeziune pe care o punem în rezervă pentru a încuraja performanța și buna administrare, dar, pe de altă parte, care este consecința asupra plafoanelor de plată, iar dorința de a nu aduce atingerea acestor plafoane. Potrivit informațiilor pe care le dețin, acest punct, contrar aparențelor ar putea să fie cel mai delicat, chiar mai delicat decât condiționalitatea macroeconomică. Însă dumneavoastră negociați în trialoguri și sunteți stăpânul situației. Însă, dacă, contrar optimismului meu personal, lucrurile nu se deblochează, și nu se obține un compromis acceptabil din punctul dumneavoastră de vedere, atunci poziția conferinței președinților este să așteptăm. Și Consiliul să facă concesiile care sunt necesare. Noi am luat o primă inițiativă, aceea de a amâna cu o lună, deci cu două sesiuni plenare. De la sesiunea plenară din septembrie la octombrie 2, votul final cu aceste două condiții și ați avut dreptate să le reamintiți. Creditele de plată pe de-o parte, dar și negocierile politice vizând temeiul juridic. Vom vedea până în octombrie 2 ce se întâmplă cu aceste două puncte de negociere. Dacă nu obținem cele 3,9 miliarde suplimentare pe care le așteptăm, dacă persistă obiecții majore din punct de vedere politic, cum le citați dumneavoastră pe cele vizând temeiul juridic, asta e, mă aștepta. Asta e poziția Parlamentului. Oricum, sunt convins că președintele Schulz va face o informare și la viitorul contact group. Și atunci când va veni momentul, va supune decizia conferinței președinților. Dar vorbesc aici despre următoarele două sau trei săptămâni în funcție de evoluția uh, din ultimele uh, ședințe tripartite. Și va vedea dacă e necesară sau nu convocarea summitului celor trei președințe a instituțiilor. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte înscrieri la cuvânt, Rămâne punctul 11 de pe ordinea de zi, pentru că toate celelalte au fost amânate. Deci vorbim despre garanția oferită Băncii Europene de Investiții în cazul pierderilor rezultând din operațiuni financiare în favoarea proiectelor din țări terțe. Yes, I have promised to... Gara, ai cuvântul. Îl înlocuiesc pe Ivailo, într-adevăr, pentru că se află cu delegația uh, Comisiei pentru Control Bugetar la granița între Bulgaria uh, și Turcia. E vorba aici despre mandatul Băncii Europene de Investiții și vă amintiți poate că am avut o temă similară pe ordinea de zi cu câțiva ani în urmă. Atunci era vorba de o revizuire a, a mandatului. Acum discutăm despre noul mandat pentru următoarea perioadă, um, acoperită de CFM. BEI împrumută bani în afara Uniunii Europene, fie pe risc propriu, ca orice bancă normală, ori acolo unde riscul politic este garantat de Uniunea Europeană. Ideea cu aceste împrumuturi externe către state terțe e că acesta e un instrument pentru Uniunea Europeană de a-și respecta angajamentele și uh, uh obiectivele politice. Garanțiile sunt asigurate într-un fond finanțat de bugetul UE. Dimensiunile garanției determină și proporția împrumuturilor. Iată de ce e important să abordăm acest subiect. Acest model funcționează în toate regiunile din uh, sud-estul Europei. Potențialele țări candidate, uh, vecinii din Sud, Rusia, Asia și America Latină. Eh, doar cu Africa există un mandat diferit. Acest, eh, mandatul actual expiră în acest an. Poate fi prelungit cu șase luni, dar asta înseamnă că trebuie să rezolvăm acest punct rapid, așa încât să obținem deja efectele noului mandat din 2014. Propunerea Comisiei acum include un mandat vizând 28 de miliarde, atenție, miliarde, nu milioane de euro și nu puține. Um, e de, această sumă e defalcată în două secțiuni, 25 miliarde, la care opțional se mai pot adăuga 3 miliarde. În 2017, aceste cifre pot fi revizite la mijloc de parcurs. Raportorul consideră că această limită reprezintă, practic, o scădere comparativ cu pragurile Uh, curente, aproape 30 de miliarde, mai precis 29,5 miliarde și coborăm la 28. Sigur, e un lucru important, sunt o grămadă de bani, iată de ce trebuie să discutăm. Dar scăderea va afecta majoritatea regiunilor și îndeosebi America Latină și Africa de Sud. Raportorul a prezentat uh, un proiect de raport cu vreo 40 de amendamente și există câteva elemente importante. Odată cifrele, apoi transparența și relația cu partenerii și o mai bună aliniere cu politicile UE. În ce privește cifrele, el propune să revenim la plafonul actual, suplimentând cu, câte, uh, cu uh, încă câte un miliard ambele uh, capitole, ajungând de la 28 la 30 de miliarde. Argumentul principal aici este că fondurile UE uh, care vor garanta împrumuturilor BEI vor avea un mare grad de eficacitate și un efect de pârghie foarte important. Deci efectele acestor 2 miliarde suplimentare ar fi substanțiale. A doua parte a amendamentelor sale vizează transparența, contactul cu partenerii și așa mai departe și raportorul consideră că e nevoie de ameliorări în special în relația cu partenerii locali, dar și o mai bună raportare față de Parlamentul European și o relație mai bună cu finanțatorii externi. Aceasta este cea de-a doua parte a amendamentelor sale. O, un al tre- o a treia parte se referă la politicile UE și felul în care ne atingem obiectivele. Raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să susțină aceleași puncte ca și în revizuirea la mijloc de parcurs din 2012. Toată ideea și pare un punct necesar să menținem uh, ratingurile de credit înalte, dar, de asemenea, e important ca împrumuturile să fie pe aceeași linie cu prioritățile UE. Și sunt lucruri de făcut în ce privește alinierea la politicile europene, fie că e vorba de teme de mediu, sociale, drepturile omului, schimbare climatică, evaziune fiscală și așa mai departe. Există o serie de politici UE care, consideră raportorul, ar putea fi aliniate mai bine cu împrumuturile Acestea sunt punctele esențiale ale propunerile raportorului. Aceasta a fost doar o uh, prezentare, însă schimbul de opinii principal va fi săptămâna viitoare, pe 26 septembrie. Termenul de depunere a amendamentelor este 1 octombrie, după care pe 17 octombrie ar urma să votăm raportul în comisie. Iată ce am avut de transmis din partea raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, Goran, spune președintele. Există întrebări sau observații, Helga? Îi mulțumesc lui Göran în felul în care l-a reprezentat pe Ivailo. Pentru noi raportul merge în direcția cea bună, dar ne vom concentra pe unele puncte ce vor figura în amendamente. Odată cantitatea. Ne-am dorit o altă distribuție a sumelor, 27 de miliarde, respectiv 3 miliarde. Iar pe tema calității, ați menționat anumite lucruri, dar am dori ca formulările să fie mai ferme. Să susținem proiecte ecologice, de exemplu, să ameliorăm durabilitatea acțiunilor BEI și să ne asigurăm că 25% dintre activitățile vizând schimbarea climatică să fie susținute. Și strategia 2020 uh, să fie respectată, țintele stabilite acolo să fie urmărite și de BEI. Ne-am orientat de asemenea asupra, uh, special asupra ong și a IMM-urilor. În ce privește transparența, e important într-adevăr să dispunem de rapoarte anuale și ar fi interesant și cu revizuirea de mijloc de parcurs să avem uh, o cu privire de ansamblu asupra posibilităților uh, și asupra transparenței. De asemenea, să vedem dacă articolul 21 al tratatelor um, este respectat în ce privește respectarea drepturilor omului și durabilitatea economică. Este păcat că acest calendar propus este așa de strâns, dar se pare că nu avem o altă alternativă, deci trebuie să conlucrăm cât mai îndeaproape cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Alte comentarii? Nu. M-a reamintit și Göran. Putem să um, lărgim dezbaterea noastră în prezența reprezentanților BEI pe data de 26, când vom avea și o audiere cu dumnealor. Există alte înscrieri la cuvânt? Nu pare să fie cazul. Foarte bine atunci. Vă mulțumesc. Cred că am epuizat ordinea de zi. Suspend ședința și ne revedem săptămâna viitoare.